Good morning, everyone. Ladies and gentlemen. Bună dimineața tuturor, domnilor și domnilor, dragi colegi. E șapte și câteva minute, spune vorbitorul. Bun venit tuturor. Trecem la punctul 6, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020 la toate secțiunile. Înainte de a începe votul, aș vrea să vă aduc aminte pe scurt de faptul că avem șase amendamente bugetare pe care le-am declarat ca fiind inacceptabile. 5307, 8, 5309 5340, care sunt în afara competențelor AFET, în plus 5315 sau 50 sau 51 au fost uh, declarate inacceptabile. Serviciul juridic al Parlamentului a spus că aceste schimbări propuse ar fi ilegale. Asta aveam eu de comunicat înainte de a trece la vot Aș vrea să-i dau cuvântul lui Mihai Gala. Mulțumesc. Vreau să vă aduc aminte ce am discutat ieri. Vreau să anunț că o să propun un amendament oral în legătură cu ultimul vot pe care îl avem, în legătură cu amendamentul 5257, care se referă la personalul local suplimentar pentru a avea da mai multe sau mai bune informații în legătură cu procedurile din parlamentele din țările vizate. Acesta va fi amendamentul oral pentru 400.000 de euro suplimentari pentru țările vizate. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Gala, raportor, la acest dosar. Altcineva mai dorește să intervină? Se pare că nu e cazul, deci trecem la vot. Vă promit de la începutul acestui m-am dat că am proceda lent cu voturile. Avem cel puțin 2 ani și jumătate în care să ne mișcăm mai repede. Aveți cartela albastră cu toții, trebuie să o introduceți în aparat. Apoi aveți acolo butoanele pentru da, nu sau ține. Nu știu câte voturi avem. Nu puteți afla. We are in the moment 50 avem acum 55 de membri prezenți, 54. În fine, e bine. Putem începe. Bun. Nu, nu, nu, nu. We're 57 exactly, nu? No? Suntem 57 cu toții, 57 din 57, prezență perfectă. Și începem. 5546 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5347 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Când nu vă spun că e vot electronic, votăm prin ridicare de mână. Dar cred că ați descoperit asta. 3, deci, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5328 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 5304 pentru, împotriva abținerii se respinge. Ce facem cu 5308? E identic. 5305 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 5306 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 5339 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi avem câteva pe care nu ne votăm și un vot în bloc la 5, 2, 6, 5, 6, 6, 6, 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 3, 4, 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5, 3, 1, 0 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5-3, 5-4 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. 5-3, 5-4 al doamnei Fotiga. Se deschide votul. The vote is closed. S-a închis votul. Wow! good beginning. Ce început minunat s-a respins. 5, 3, 1, 7. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5, 2, 5, 0 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5, 3, 4, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5316 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5311 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5353 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5343 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5-3-4-4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5-3-1-2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5-3-1-3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5-3-1-4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vociferar din sală. 5-3-4-5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Nu era necesar să-l verificăm. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5315 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 5319 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5320 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5358 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 5329 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5321 pentru, împotriva, abțineri Verificăm. 5321 and others, the vote is open. S-a deschis votul. La 5, 3, 2, 1. Five colleagues Cinci colegi încă n-au votat. Patru. 3, 2, S-a închis votul. S-a adoptat. 5-3, 5-9 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 5-3-5-9, Gil. Vote is closed. S-a închis votul. Acum ave- avem un vot uh, excesiv de la PP. And this has been rejected și s-a respins. Revenim la liberal 5322 pentru împotriva abțineri. Trebuie să te obișnuiești cu noua alcătuire. Check again. Verificăm din nou. Era așa ușor pe vremuri. Te uitai drept înainte și știai rezultatul. Dar acum nici nu le mai spune liberali. six colleagues are still sleeping. Șase colegi nu s-au trezit încă. Okay, we close. Se închide votul și se adoptă 35 la 24. 5, 3, 6, 0 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5296 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5323 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5324 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Un vot în bloc, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5301 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 5372 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. 5372. Verificăm. S-a deschis votul. Ok, we close. S-a închis votul și s-a adoptă. 5373 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5374 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Nu votăm, nu votăm. Apoi un vot în bloc pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi avem amendamentul oral al raportorului. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și nu avem vot final, cel puțin pe lista mea? Și cam asta a fost. So after our spectacular vote... După partea spectaculoasă cu votul, aș vrea să continuăm. Ajungem acum la punctul 11. Am uh, înlocuit 7 cu 11, o informare privind alegerile parlamentare din Ucraina, din 22 iulie. În aceste alegeri, Parlamentul European a trimis o misiune de observatori. Am avut cinstea de a conduce această misiune și împreună cu colegii Sena Caneta de la PP, Isabel Santos de la S și de Petru Sausericius de la Renew, un coleg de la Vers, Patrick Berg de la ID și Richard Janeschi de la ECR. Am fost observator la alegeri în diverse părți ale țării, în special la Kiev, Odessa, și Elbov. N-am avut ocazia să informăm Comisia în legătură cu activitatea noastră și rezultatele legilor, deci am decis să discutăm asta pe scurt astăzi. După cum aduceți aminte, aceste alegeri au fost rezultatul dizolvării Parlamentului de către noul președinte Zelenski pe 20 mai, în ziua de inaugurare a mandatului. Delegația Parlamentului European a fost integrată într-o misiune internațională comună a ODIR și OSCE și adunării parlamentare a NATO. Misiunea noastră a tras concluzia că alegerile au fost organizate eficient și au respectat libertățile fundamentale. Am subliniat unele practici greșite și unele probleme de finanțare, un amestec între interese politice și de afaceri, dar și unele lacune în libertatea presei. Subliniem, după cum am subliniat de mai multe și la Kiev, că alegerile au avut loc în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv conflictul armat din Donbass și ilegarea și uh, anexarea ilegală a Crimei, ceea ce a însemnat că în Crimea și alte regiuni controlate de grupurile legate din Donbass nu s-au putut organiza alegeri și 26 de locuri din Verhovna Rada Vorumne Golai. Participarea 49,4%, patru partide au trecut de pragul de 5%. Partidul prezidențial, Platforma pentru Viață, Platforma Patria, Solidaritatea Europeană, Partidul fostului președinte Poroșenco și, în fine, Golos alegerile <clears throat> au dus la o schimbare majoră în alcătuirea Parlamentului cu președintele partidului Zelenski, înființat doar cu câteva luni înainte. Prin urmare, n-a fost reprezentat în a, Parlamentul anterior, a obținut uh, majoritatea absolută 254 față de 50. Rada a suferit o înnoire de 80,4% și a, 67,5% dintre parlamentari au sub 46 de ani și media vârstă este 41. Ucraina, după cum am discutat de des în această comisie, rămâne un partener strategic apropiat și e important să dăm orice asistență necesară în reforme și efortul de transformare. În ultimii câțiva ani, Parlamentul European și Verhovna Rada au ajuns la un nivel fără precedent de cooperare. Mai multe activități de sprijin a democrației au fost dezvoltate pentru Verhovna Rada, activități de ridicare de capacitate pentru membrii și funcționari, mediere, dialog între liderii diverselor facțiuni și avem speranța că noua conducere va vegea ca spiritul dialogului și compromisului între toate grupurile să fie integrat în activitatea Parlamentului ca mijloc de a edifica un consens național esențial pentru agenda reformelor. Pot să vă spun, cred că în numele tuturor colegilor, că așteptăm cu interes să conlucrăm cu noul Parlament și membrii lui uh, Reafirm angajamentul profund pentru a coopera cu Rada. Vicepreședintele Parlamentului, colega Clara Dobre, va participa joia trecută la sesiunea inaugurală a Verhovna Rada în numele președintelui Parlamentului European, domnul Sassoli. Asta era tot din partea mea și acum o să dau cuvântul, logic, mai întâi colegilor care au participat la misiune da, doamna Canieta este prima. Uh, thank you. That was... Vă mulțumesc. A fost de-a dreptul copleșitor să fim uh, observatori uh, la alegerile din Ucraina. În ciuda unor nereguli minore, alegerile s-au organizat în mod absolut democratic, am uh, văzut uh, situația din Belarus, din Ucraina și din Rusia. În uh, Rusia, de-a lungul a 20 de ani, s-au schimbat două persoane, Putin și Medvedev. În Belarus a rămas Lukashenko, iar în Ucraina s-au perindat trei sau patru președinți. Vreau acum să mă refer nu la alegeri, ci la ce ne așteaptă după ele sunt uh, deosebit de bucuroasă faptul că fostul uh, vice-prim-ministru Țințațev, responsabil de afaceri europene, va fi cel care uh, va conduce delegația care va um, interacționa cu Parlamentul European. Doamna Mogherini a vizitat Ucraina, cred că o dată sau de cel mult două ori. Viitorul nostru, un alt reprezentant, dacă el va fi confirmat de Parlament, va trebui să pună Ucraina mult mai mult în centrul intereselor sale, deoarece este un partener deosebit de important pentru Europa. Ucraina este înconjurată de vecini nedemocratici care practică politici agresive și care încearcă să creeze disensiuni în Uniunea Europeană pentru a-și urmări interesele. Sper ca viitorul un alt reprezentant să reușească să facă acest lucru, iar comisia noastră trebuie să fie cât se poate de fermă în a explica acestuia cât de importante sunt cererile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Caniete, doamnă Șantoș. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Alegerile au fost bine organizate. Cetățenii ucraineni au avut posibilitatea de a alege liber și aceasta a fost, practic, esența misiunii noastre. Aș uh, propune câteva modificări în legislația electorală. De asemenea, și o gestiune mai bună a resurselor naționale și a celor de care dispun partidele politice în campanie. Atmosfera generală a fost una pozitivă și oamenii au putut să se pronunțe liber lucru cel mai important. O altă problemă în Crimea și în Donbass sunt uh, practic uh, subiecte pentru o altă discuție, viitorul țării de asemenea. Astăzi vom organiza o audiere unde putem uh, aborda alte subiecte uh, foarte importantă pentru viitorul țării, viitorul regiunii, cât și pentru viitorul Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Austrevicius din partea Renew Europe. Mulțumesc! Da, cred că avem toate motivele pentru a felicita Ucraina în urma alegerilor recente. Acestea au fost foarte bine organizate, s-au derulat fără probleme. Împreună cu colegul meu, Lars Berg, am observat alegerile din VIF și am putut constata o atmosferă puternică încărcătură patriotică. Ucraina occidentală a fost întotdeauna diferită de restul țării. Cu toate acestea, există un element nou înainte de deschiderea centrelor de vot, membrii comisiei au cântat imnul național, un lucru nou pentru noi, dar care dovedește nivelul pregătirilor și arată clar care e contextul actual. Am constatat o prezență considerabilă la urnă, lucrurile au fost foarte bine organizate, mai lipseau amănunte pe aici pe acolo, dar nu esențiale. Uh, Sunt de acord cu Elisabeth că pe viitor trebuie să le oferim sprijin ucrainienilor în ce privește finanțarea campaniilor electorale. Aceasta trebuie să fie mult mai bine structurată pentru ca alegerile să fie transparente și să nu existe suspiciuni de corupție în ceea ce privește aspectele financiare. Încă o dată, Ucraina Occidentală a fost foarte diferită de restul țării pentru că domnul Poroșenko a câștigat alegerile în această parte a țării. După cum spuneam, alegerile au fost bine organizate, bine coordonate, felicitări Ucrainei. Trebuie să recunosc că, încă o dată, delegația UE a făcut o treabă excelentă organizând întâlniri și sesiuni de lucru Sperăm să continuăm această colaborare excelentă cu delegația. Mulțumesc! Mulțumesc, Petras. Nu pot decât să fiu de acord cu tine că delegația UE a organizat foarte bine această deplasare Însă mi-aș dori să fie același consens prezent și în delegația OECD. Întotdeauna e, există o țară care are o părere diferită când vine vorba de Ucraina și nu mă refer aici la Portugalia sau la Norvegia. Da, are cuvântul doamna Fancamon. Da, sunt de acord cu toată lumea care spune că alegerile au fost bine organizate. Am fost într-adevăr, uh, sunt de acord, e cea de-a cincea uh, Uh, vizită la care particip, și a de-a cincea misiune de observare și pot să vă spun că delegația și-a desfășurat activitatea într-o atmosferă cât se poate de bună. Noi am uh, fost prezenți în, la Odessa, unde nu e neapărat contextul uh, cel mai favorabil pentru democrație, dar atmosfera a fost una foarte bună și oamenii au fost foarte mulțumiți. Vreau cu toate acestea să ne îndreptăm atenția un pic înspre situația noului Parlament recent constituit. După formarea Parlamentului luna trecută, lucrurile nu sunt roz pe deplin. Când vom discuta peste câteva ore cu vechiul șef al delegației, aș vrea să ne oprim un pic și asupra atitudinii noului guvern și al președintelui, pentru că e foarte greu să anticipăm cum va evolua, situa- evolua situația. După cum spunea David McAllister, 80% din membrii sunt noi, nu au experiență politică. Și am putea spune că nu au neapărat în partidele lor un program politic, nu există o structură, nu există nicio idee referitor la traiectoria pe care o va asuma această țară. Ce am văzut în ultimele zile referitor la procedura parlamentară se poate rezuma la o atitudine populistă, autoritară din partea guvernului lui Zelenski și există riscul ca acest mandat de la urne să se transforme într-o atitudine autoritară din partea um, președintelui. După cum spunea și Sandra, un, unul din uh, deputații cu cea mai mare experiență din Parlamentul nostru, e greu să anticipăm uh, și sperăm, e foarte important să se continue cu procesul de reforme, deoarece domnul Zelenski nu și-a asumat un angajament clar pentru um, continuarea reformelor, așa cum am fi sperat. Ar trebui să îi dăm noului șef de delegație mandatul să insiste asupra continuării reformelor și să încurajeze guvernul lui Zelenski să demareze noi reforme necesare. Mulțumesc, domnul Berg. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succint, deoarece colegele și colegii deja au spus lucruri foarte importante referitor la această misiune. Trei puncte. Am fost cu colegul Austreviciu în, Lem- Austreviciu în Lemberg, în vestul Ucrainei și pe mine m-au surprins câteva lucruri. În primul rând, um, entuziasmul deosebit care au dat dovadă, mai ales tinerii, au participat la pregătirea acestor alegeri. Am aflat și care sunt grijile pe care și le fac referitor la integritatea teritorială a Ucrainei, cât și în ce privește corupția. Ni s-a spus în repetate rânduri, atât din partea tinerilor, cât și din partea celor mai în vârstă, să nu îi lăsăm la greu, ci să îi sprijinim în continuare. Este o rugăminte cu tremurătoare care mi-a rămas în minte. Încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor pentru spiritul de colegialitate de care au dat o dovadă în participarea la această misiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Berg. Iată, aceștia au fost toți uh, colegii care s-au deplasat în Ucraina. Aș vrea acum să le dau cuvântul altor colegi care doresc să intervină. Domnul Comenius, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Nu am fost uh, prezent în uh, această misiune, nu am participat la ea, dar am urmărit, uh, bineînțeles, evoluția alegerii lui Zelenski. Este într-adevăr un eveniment remarcabil, reprezintă multe noi șanse, dar și multe provocări. Din experiența noastră, experiența statelor baltice, experiența poloneză, mă fac, mă duc cu gândul înapoi la primele alegeri post-comuniste din 92-93, post-revoluție, cei care au organizat revoluția, cei care au votat pentru, care au luptat pentru independența Lituanei, am pierdut alegerile în uh, favoarea fostului Partid Comunist. Este o situație diferită, dar în același timp foarte asemănătoare. Oamenii cer o uh, schimbare rapidă și schimbarea nu s-a produs, iar Poroșenko a fost victima acestei situații, a dezamăgirii cetățenilor. După părerea noastră, alegerile, îmi cer scuze, schimbările continuă, sunt permanente. Alegerile din 96 au uh, adus uh, cu ele schimbări și trebuie să fim pregătiți pentru că schimbările vor continua în Ucraina. Pentru noi foarte important pe parcursul acestor schimbări a fost uh, să ne menținem entuziasmul pentru reforme, în ciuda tuturor schimbărilor. Și cum am reușit să facem acest lucru? Pentru că uh, avem în fața ochilor noștri perspectiva aderării la UE. Și trebuie să ne gândim la provocările cu care se vor confrunta oamenii, pentru că Ucraina se află într-o situație mult mai gravă decât Lituania, pentru că acolo e în continuare un război. Și să avem grijă ca oamenii să nu-și piardă entuziasmul. Nu va fi deloc ușor. Cred că putem anticipa fără a ne înșela că peste 2 ani popularitatea lui Zelenski va scădea. Cum putem așadar să ajutăm pe ucrainieni să-și mențină entuziasmul pentru reforme? Din păcate aud tot mai mulți oameni care ocupă posturi importante spunând că poate ar fi cazul să încetinească pregătirile pentru aderare, pentru că anumite reforme sunt dureroase, anumite standarde sunt foarte stricte, nu e clar ce se poate face și ce nu. Iată de ce aici, în acest moment, vă încurajez să ne gândim uh, un pic și la experiența noastră, la trecutul propriu, pentru când vine vorba de ce le cerem uh, celorlalți. Vă mulțumesc pentru și de domnul Guțman. Da, trebuie să ne gândim că în Ucraina s-au organizat alegeri în timp ce o parte a țării e ocupată. Este important să ne implicăm mai mult și, de asemenea, cred că e important să-i cerem un altului reprezentant să se implice mai mult în Ucraina. Pentru că dacă Ucraina dispare din atenția noastră, va fi un dezastru atât pentru Ucraina cât și pentru Uniunea Europeană. O posibilitate de a ajuta noul guvern, noua majoritate și cetățenii ucranieni e să ne reamintim de ce am aplicat sancțiunile vecinului său, Rusia. Acum, când delegația rusă a fost readmisă în Consiliul Europei, ar trebui să fim uh, și mai atenți, mai ales ținând cont de anexarea Crimeei. Este important ca Parlamentul European să arate clar că nu am uitat și continuăm să exercităm presiuni pentru ca reformele din Ucraina să dea rezultate. Un lucru care îngrijorează foarte mulți cetățeni ucraineni e corupția. Iată de ce cred că este important să aplicăm în continuare presiune asupra, noua majorități, asupra noi majorități pentru că aceasta să își respecte promisiunile. Mulțumesc, domnule Glucksmann, pentru Renew Europe, Javier Nart. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne gândim de ce s-a produs acest tsunami în Ucraina, de ce există o proporție de noi deputați de 80% în Rada și de ce un actor uh, de la televizor, o persoană fără experiență politică, a reușit uh, să elimine politicieni precum Poroșenko sau Iulia Timoșenko. E vorba de faptul că cetățenii e, ucraineni s-au săturat până peste cap de oligarhi și fostul sistem corupt. Ne confruntăm cu un popor care a suferit corupția oligarhilor săi și care speră la un nou sistem politic. Uniunea Europeană a sprijinit decenii bune acești politicieni corupți. Asta e problema ei. Drept consecință, cetățenii, oamenii de rând din Ucraina, cei care suferă corupția, văd o Uniune Europeană care nu a făcut altceva decât să sprijine politicienii corupți. Iată ce mă îngrijorează. Această derivă înspre un scepticism tot mai pronunțat față de Uniunea Europeană, lucru pe care l-am văzut și în Moldova, țară de asemenea victima politicienilor săi corupți, sprijiniți de Uniunea Europeană. Haideți să înțelegem acest lucru odată pentru totdeauna și să facem o politică apropiată de cetățeni, nu de oligarhii săi. Thank you. Mulțumesc, Javier. Și acum domnul Mariani. Domnule președinte, mulțumesc. Sigur, putem să ne felicităm uh, pentru succesul procesului electoral Uh, fie că e vorba de alegeri prezidențiale sau alegeri legislative care au avut uh, loc în Ucraina. Acestea fiind spuse, o să mă raliez celor spuse de oratorul precedent. Dacă revenim asupra uh, alegerii politice, este o palmă pentru alegerile făcute de Uniunea Europeană. Noi am susținut Mordicus pe președintele Poroșenko am susținut acest guvern, știam că corupția este uh, la un nivel identic cu corupția precedentă și încetul cu încetul uh, a fost dezaprobat președintele și majoritatea acestuia, conform sondajelor. Această majoritate se va întoarce către o altă politică. Ne-am uh, opus în 2015 la acordul de asociere cu Ucraina. Am auzit cu îngrijorare pe domnul președinte Zelinski să evoce posibilitatea unui referendum în ceea ce este aderarea la NATO. Această perspectivă ar fi uh, catastrofală și uh, asta ar uh, crea probleme. Noi susținem logic, logica acordurilor uh, de la Minsk și uh, susținem uh, ședința din septembrie care trebuie să-și atingă scopurile. 13.000 de persoane au fost ucise în estul Ucrainei de fiecare parte a uh, câmpului uh, de luptă. Uh, este un obiectiv care presupune uh, revenirea la pace în această regiune a lumii și noi trebuie să uh, participăm la acest lucru. Uh, Ana Fotiga pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să felicităm Ucraina pentru un transfer pașnic în ordine al puterii înseamnă că procesul de democratizare continuă în ciuda greutăților și împrejurărilor care rămân neschimbate. Și trebuie să discutăm acest lucru, să nu uităm acest lucru. Crimea este încă ocupată de Federația Rusă cu cu neacceptarea noastră și cu condamnarea acestui fapt. Totuși, conflictul continuă în partea estică a Ucrainei, unde oamenii uh, dispar, oamenii de rând uh, din Ucraina dispar în acest uh, conflict. Sunt luați prizonieri politici în continuare și în ciuda Uh, bunei voințe a președintelui Zelenski, atitudinea Kremlinului, a Federației Ruse, este aproape neschimbată. Aș uh, dori să continui pe ideea avansată de Sandra Caniete. Este esențial acum să uh, facem presiuni în continuare și să susținem guvernul ucrainian pentru continuarea procesului de reforme și în uh, ușurarea situației pentru oamenii de rând. Să facem uh, presiuni pentru eliberarea prizonierilor și uh, a civililor ne-am angajat să susținem minoritățile din Crimea. Uh, trebuie să continuăm acest lucru și să facem presiuni în continuare. Da, compoziția noi Ferhofna Rada este interesantă uh, din punct de vedere al uh, implicării tinerei generații la putere, însă sunt de acord că Experiența uh, mai mică uh, poate să pună probleme. Pe de altă parte, va fi mai ușor pentru președinte și pentru guvern pentru a uh, promova în continuare reformele atunci când există o majoritate clară în Verhovna Rada. Trebuie să reamintim partenerilor ucrainieni acest lucru. Astfel încât să nu existe pretexte false pentru uh, a întrerupe acest uh, proces. Din păcate, nu putem să uh, așteptăm alegerea unui nou înalt reprezentativ și vicepreședinte al Comisiei. Trebuie să o îndemnăm pe Federica Mogherini să fie mai energică, să aibă o atitudine mai energică în ceea ce privește Ucraina și uh, cred că vorbele sunt mai puțin importante decât vizitele uh, frecvente și angajarea în Ucraina. Mulțumesc, Ana Fotiga. Și acum dau cuvântul domnului Papadakis. Mulțumesc. Vorbim despre uh, situația în Maidan și efectele uh, ulterioare. Cred că este foarte greitor faptul că uh, un uh, actor a fost uh, ales uh, uh, și nu uh, reprezentanții oligarhiei. Ni s-a spus că aceasta a fost un semn al pluralismului și că alegerile au fost uh, libere și corecte, în ciuda unor nereguli pe aici, pe acolo. Dar dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat uh, cu partidele individuale, de pildă comuniștii și ceilalți care au fost uh, opriți oarecum și nu au avut o libertate de mișcare. Trebuie să continuăm și să luptăm pe baza acordurilor existente în continuare. Mulțumesc, domnule Papadakis. Doamna Pocco, Andreea. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Sunt de acord cu unii dintre dumneavoastră, însă aș vrea să subliniez în special Uh, trânsăturile alegerilor în Transcarpația și în ceea ce privește minoritatea uh, etnică maghiară. Uh, sigur, sunt fraze frumoase în raportul privind alegerile. Se spune că Constituția garantează drepturi legale, însă, din păcate, nu am avut parte de aceste drepturi egale. Uh, mai ales uh, în uh, unele circumscripții. Sigur, conform legislației, acolo Uh, trebuie să existe un singur mandat pentru a da posibilitatea unui candidat al minorităților naționale să ajungă în ferhof Ferhof-Narada. Însă, din păcate, așa cum s-a întâmplat în 2014 și în acest an, Comisia Electorală Centrală a refuzat să creeze o astfel de circumscripție și toate teritoriile existente unde uh, trăiau maghiari au fost uh, împărțite în trei astfel de circumscripții, astfel încât uh, proporția maghiarilor în acestea nu a depășit proporția de 30%. Putem vedea că un candidat maghiar nu a avut niciun fel de șansă să ajungă în Ferhovna Rada. În ciuda acestui fapt, trei candidați au încercat să fie aleși și au candidat la aceste alegeri. Însă, din păcate, cu niciun fel de șansă și nu cu succes. De aceea, vreau să vă atrag din nou atenția asupra faptului că drepturile care există în Constituție, numai pe hârtie, nu sunt de fapt uh, reale. Deci trebuie să fim mai eficienți și să facem presiune asupra Ucrainei să își pună în aplicare propria legislație și Constituția. Ați menționat faptul că au existat nereguli, sigur, și în Transcarpatia. Uh, au fost uh, persoane care uh, au votat în mai multe locuri. Uh, și uh, aceasta sub uh, ochii polițiștilor. Unor au fost uh, raiduri uh, polițienești împotriva activiștilor care au uh, participat uh, la campania uh, candidaților uh, maghiari. Astfel încât mă aștept ca astfel de cazuri să fie în atenția poliției, însă nu prea am mari speranțe în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreea. Domnul Timucevici. Mulțumesc. M-am preocupat de mai bine de 25 de ani de situația din uh, Ucraina și de liderii săi politici. Actualul uh, președinte, guvernul sunt uh, cei mai cel mai puțin previzibil. De aceea rezultatul alegerilor reflectă un nivel înalt de oboseală și de frustrare a majorității ucrainienilor care sunt sătui de nivelul de trai scăzut, de corupție, de poziția um, de influență puternică a oligarhilor și așa mai departe. Înțeleg că e greu să uh, previzionezi ce putem aștepta de la domnul Zelenski, de la guvernul său, însă trebuie să recunoaștem faptul că le-a fost încredințat uh, un mandat politic uh, de către majoritatea cetățenilor ucrainieni. Deci, ei sunt uh, partenerii cu care trebuie să lucrăm. Atunci când am citit CV-urile noilor membri ai uh, guvernului, am văzut că sunt persoane tinere, însă fără experiență politică. Cred că putem în continuare să credem că vor încerca și au nevoie doar de sprijin, cel puțin uh, ca asistență tehnică pe care putem să o oferim uh, pe baze individuale și noi ca Uniune Europeană. Cred că fără a combate corupția, fără a limita influența oligarhilor, va fi foarte greu să schimbăm în mod semnificativ situația în Ucraina. Și mi se pare nerealist, pentru că acest președinte nu a fost susținut, ci a fost uh, creat de unul dintre uh, oligarhi. Poate că nu putem să excludem posibilitatea că și oligarhii sunt persoane care gândesc și care într-o zi pot să ajungă la concluzia că e vorba de viitorul țărilor și că poate că ar trebui să-și schimbe puțin comportamentul. Cu patru ani în urmă am elaborat un soi de raport pentru combaterea mai eficientă a corupției în Ucraina. Raportul includea recomandări concrete privind uh, reglementări, uh, legate de toate sferele de activitate ale statului, guvernului și uh, societății din Ucraina. Acesta a fost prezentat domnului uh, Poroșenko și guvernelor anterioare din Ucraina, însă a fost total neglijat. Cred că 95% din aceste recomandări sunt uh, încă de actualitate pot să pun la dispoziția acestei comisii acest raport ca o contribuție posibilă în uh, susținerea noului guvern. Ar putea să fie un test dacă chiar se gândește serios să schimbe situația din Ucraina sau practic este posibil să combată uh, corupția și asta ar fi momentul potrivit. Mulțumesc! Coleg. Mulțumesc, stimate coleg. Urmează pe listă domnul Terci. Eh, thank you, Mr. President. Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să îi felicit pe cei din Ucraina pentru niște alegeri foarte curate, corecte, modul în care s-au organizat alegerile, schimbările care s-au produs sub fostul președinte Eșecul ei la alegeri nu înseamnă că n-au făcut progrese în Ucraina în ultimii câțiva ani. În ultimii câțiva ani, Ucraina a suferit ocuparea unei părți importante a teritoriului și totuși a făcut unele progrese. E adevărat că multe progrese s-au blocat, e adevărat că sunt probleme cu minoritățile, e adevărat că cei 70 de ani de regim sovietic uh, au lăsat o amprentă întunecată asupra țării și e greu să o comparăm cu țările din Europa Centrală, unde moștenirea sovietică e mai puțin uh, dificilă. Polonia a organizat primele alegeri democrate acum 30 de ani Alegerile din Ucraina s-au îmbunătățit de-a lungul anilor, în ciuda unor pași înapoi. Probabil că politica americană a fost mai eficace decât cea a Uniunii Europene. Puterea noastră soft a fost mai puțin eficace împotriva oligarhilor decât puterea dură a SUA. Schimbările din Ucraina au fost avantajate de acest lucru. Trebuie să recunoaștem că întotdeauna am avut o abordare mai lejeră. Noi ne-am temut mai mult de Rusia decât alții. Oricum, cred că poziția față de președintele Putin trebuie să fie fermă, pentru că în Ucraina am văzut, în ciuda dificultăților legate de invazie, de ocupație, de anexarea unei părți a teritoriului, nu s-a ajuns la o soluție militară sau din partea oligarhilor. Oligarhii n-au ales unul dintre ei să conducă țara împotriva Rusiei. Lucrurile s-au schimbat din cauza mișcării populare și conformitatea cu schimbările din societatea din Ucraina. Societatea ucraineană e cea care face anumite opțiuni, cum a fost alegerea noului președinte, mandatul actualului guvern, se bucură de sprijin ferm din partea Uniunii Europene, un sprijin mai hotărât decât în trecut, pentru a ajuta să rămână pe acest drum dificil, plin de frustrări, Dar singura cale de urmat pentru viitor, pentru a demonstra că se poate edifica democrația în fost teritoriu sovietic, cu demnitate politică și intelectuală. Mulțumesc. Ultimii trei vorbitori și apoi trebuie să trecem la punctul următor. Domnul Galer, care de mult timp a fost raportor pentru Ucraina. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au luat parte la această misiune de observare a alegerilor. Au fost alegeri mai bune decât cele anterioare. Lucrurile se mișcă în direcția cea bună. Cu toate acestea, mi-ar fi plăcut să văd reforme înainte de ținerea alegerilor. Situația politică e mai puțin bună decât ar fi putut fi. E clar că noul Parlament are 80% membri cu totul noi și dacă ne uităm <clears throat> la activitatea recentă a Parlamentului, E regretabil ce s-a întâmplat. Finde ich uh, nicht sehr uh, eh, democratisch. Wir haben bei uns ce privește optica în Parlamentul nostru, lucrurile nu sunt cu totul de eh, democrate. Fiecare partid are cel puțin unul sau doi membri, în primul rând la noi, dar nu și în Parlamentul ucrainean. O primă observațională, lucru îngrijorător, faptul că a existat prea mare pripeală în legiferare. Multe legi sau proiecte de legi care s-au propus, sute de astfel de proiecte s-au propus din partea membrilor a unor oameni fără experiență la guvernare sau în Parlament. Nu știu de unde au apărut așa peste noapte toate propunerile respective e nevoie de o dezbatere aprofundată <clears throat> care nu a putut avea loc. Ca parte a eforturilor noastre de uh, reformare a situației din Ucraina, am vrea să vedem procese legislative aprofundate, complete s-ar putea să existe riscul ca Verhofna Rada să devină doar un loc în care se ștampilează proiectele dorite de guvern. Ceea ce nu ar fi un lucru care să țină democrație. Trebuie să insistăm să se aplice reforme, să existe descentralizare au fost unele reforme aplicate parțial și un ultim element. Adesea avem impresia că l-am fi sprijinit pe Poroșenco. Nu adevărat, am sprijinit guvernul. Să ajutăm să-și aplice agenda. Nu am sprijinit un om sau altul. Ca și acum, am sprijinit o instituție. Nu contează dacă e vorba de domnul Poroșenco, Ianucovici sau altcineva. Am văzut ce reforme s-au aplicat cu succes și trebuie să continuăm să sprijinim țara, Ucraina. Mulțumesc. Domnul Gengheși. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe astăzi despre importanța sprijinirii Ucrainei, să o ajutăm uh, în instituțiile democratice tinere să se consolideze și procesele democratice, să ajutăm să promovăm integrarea europeană. E un lucru care mi se pare că e bun să ajutăm uh, Ucraina în acest conflict dificil cu care se confruntă. Toate acestea e un aspect despre care n-am vorbit suficient. Cred că compatriota mea, doamna Boșcor, s-a referit puțin la unele anomalii frapante ce privește minoritățile etnice care trăiesc pe teritoriul Ucrainei. Colega mea a vorbit despre anomaliile <clears throat> din procesul electoral. Sunt și alte anomalii pe care noi, ungurii, care avem minorități și pe teritoriul Ucrainei, uh, ne-au afectat foarte mult. Unele anomalii care au afectat uh, minoritățile etnice de pe teritoriul Ucrainei în special legea învățământului care a fost adoptată recent înainte de ținerea alegerilor de către guvernul lui Poroșenko <clears throat> și legea limbilor, două legi criticate de Comisia de la Veneția și mă bucur foarte mult să văd că domnul Zelenski a făcut unele observații pozitive și a modificat într-o oarecare măsură, cel puțin pe plan retoric, politicile adoptate de regimul Poroșenco, dar cred că e extrem de important ca Uniunea Europeană, care vorbește despre valori de condiție prealabilă pentru a deveni membru al Uniunii Europene, să l arătăm foarte clar că astfel de legi sunt cu totul inacceptabile. Desigur că înțelegem greutățile edificării unei națiuni, dificultățile pe care le pune conflictul din Ucraina, dar asta nu poate să îi permită să meargă împotriva minorităților etnice într-o țară multietnică. Ar trebui să le arătăm cât se poate de limpede că astfel de legi sunt inacceptabile pentru că privează minoritățile de drepturile pe care le au. Și, desigur, nu e vorba de doar de drepturi individuale, ci și colectivele minorităților care trebuie respectate. Și sper că regimul Zelenski va face o treabă mai bună și va avea rezultate mai bune decât predecesorii. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Băsescu, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succint posibil. Mai întâi în ce privește acțiunile Moscovei în Ucraina. Cu siguranță că așteaptă un proces, așa cum au încercat să încurajeze în Republica Moldova, adică o federalizare. Trebuie să fim pregătiți pentru a preveni o astfel de acțiune a, Rusilor. a rușilor. E un avertisment pe care aș vrea să-l fac aici în public, în dezbaterea noastră de astăzi. Asta înseamnă că Ucraina va rămâne sub o presiune uriașă din partea Moscovei, după cum e și Moldova în prezent, au propus din nou federalizare, celebrul proiect COZAC. Pe de altă parte, trebuie să acționăm, să încercăm să prevenim o atmosferă pașnică în vest, având în vedere politica privind minoritățile promovate de 2 sau 3 ani în vestul Ucrainei, de fapt au, sublinia, au subminat atmosfera pașnică provocând multe proteste din partea minorităților, indiferent dacă vorbim de minoritatea maghiară, minoritatea română și așa mai departe. Vă spun că în prezent nu pot rezolva problema, dar trebuie măcar să reducă presiunea împotriva minorităților, pentru că au multe alte priorități, iar în mintea ucrainenilor nu e prioritară rezolvarea problemei minorităților. Trebuie să invităm să aibă o atitudine mai prietenoasă față de minorități în perioada următoare. Ca soluție, ca partea occidentală a Ucrainei să fie o regiune pașnică. Într-un alt domeniu, puterea civilă e subminată de către structurile militare. Întotdeauna sunt în poziție de echilibru între Moscova și Ucraina, pentru că majoritatea au fost instruiți la Moscova în trecut. Și aici trebuie să ajutăm guvernul civil să încerce să identifice o soluție pentru ca structurile militare să fie mai apropiate de procesul de reformă. Dacă vă uitați la țări precum Polonia, România, Cehia, o să vedeți că structurile militare au fost primele care s-au reformat și apoi au tras într-un fel sau altul și restul societății în Ucraina, lucrurile se întâmplă exact pe dos. E un proces în care structurile militare încearcă să blocheze evoluția țării. O altă problemă pe care aș vrea să o invoc în dezbaterea de astăzi Trebuie să vedem care e posibilitatea de a accelera reformele. Ucraina nu e o țară care să poată să sprijine sau să susțină reforme accelerate. Noi trebuie să avem răbdare în relațiile cu Ucraina, să acționăm pas cu pas, sector cu sector, și nu reforme în stil uh, de hei rup, pentru că riscăm ca populația să se îndrepte în altă direcție. Riscul e foarte mare, ceea ce înseamnă reforme lente, dar uh, profundă. Și un ultim comentariu. Au o capacitate administrativă extrem de redusă, chiar dacă promovează multe noi legi, nu sunt în stare să le și pună în aplicare. Mulțumesc. Bun, mulțumesc domnule Băsescu, mulțumesc uh, tuturor colegilor care au contribuit și fiți sigur că Ucraina va fi în continuare pe agenda noastră și vom discuta de multe ori în anii următori. Astăzi, la 4 și un sfert, avem noul șef al delegației europene la Kiev pentru audiere la 4 și un sfert. Va fi o ocazie foarte bună să îi punem întrebări despre de evoluție cu partener important și revin la doamna Caniete. De noi depinde să-i spunem noului înalt reprezentant că ne așteptăm la o implicare mai mare în Ucraina și o ocazie bună ar fi audierea în această comisie. Deci nu ezitați să îi uh, puneți întrebări domnului Borel. Vă mulțumesc și acum ajungem la punctul următor de pe ordinea de zi. Domnul uh, Vașcovski va prezida în continuare.